Because Mes chers collègues. Dragi colegi, doamnelor și domnilor. Mesdames, messieurs, je demande votre discipline. Vă rog frumos să luați loc. Vă mulțumesc că ați venit uh, în număr atât de mare. Cred că următoarea reuniune a Comisiei de Buget ar trebui să aibă loc în hemiciclu. Nu știu dacă avem din ce în ce mai mulți membri sau din ce în ce mai mulți spectatori. Toată lumea este binevenită cu condiția să facă liniște, cu excepția persoanei care ia cuvântul la invitația președintelui, dar deocamdată președintele este singurul care vorbește. Mai întâi, vreau să vă cer scuze pentru că începem cu o întârziere din cauza faptului că aveam nevoie să găsim urgent un acord politic pentru o problemă care se găsește pe ordinea de zi de astăzi. De aceea am fost obligat să convoc o reuniune cu coordonatorii ca să uh, ușurez uh, continuarea reuniunii. Vă rog să faceți niște, altfel am să evacuez sala. Și am să hotărăs totul de la sine putere. Da, și văd că Dani e de acord cu mine. Trebuie să rezolvăm o mulțime de probleme importante într-o oră. Adoptarea ordinii de zi. Toată lumea este de acord, nu-i așa? Nu? Domnul Silvestris are o observație de făcut, nu? Barbara. Vreau doar să vă mulțumesc pentru uh, discursul dumneavoastră de ieri și vreau să fac astăzi ca să începem cât mai bine ședința noastră. Vă mulțumesc dumneavoastră și mai ales tuturor colegilor. Mulțumim în numele Italiei. Mulțumim. Merci, Barbara. Mulțumesc, Barbara. Cred și eu că pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru prietenii noștri italieni care au fost loviți de drama cu tremurul din Abruzzo, soluția era să adoptăm raportul lui Raime, Raime Böge pentru a trimite imediat un semnal politic. Astfel am putut să dăm acel răspuns de care aveau nevoie colegii noștri italieni și asta fără să aducem vreo atingere uh, uh regulilor bugetare. Și acum așteptăm Comisia noastră de bugete a, a, a făcut calculele să se um, desfășoare foarte repede, dar uh, uh, am uh, depășit Consiliul, ca să spun așa, pentru că ei trebuie să se pronunțe înainte de votul din plenară. Deci Consiliul se va pronunța înaintea viitoarei plenare. Următorul punct de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui, nu am nimic de spus, așa că putem să trecem imediat la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Trebuie să adoptăm proiectul de rezoluție pe care îl prezintă domnul Surian cu câteva amendamente. Cunoașteți cum procedăm de obicei pentru aceste rezoluții, având în vedere faptul că am petrecut trei zile și trei nopți dezbătând pe tema bugetului 2010, nu mai are rost să discutăm acum, nu are rost să dezbatem nici amendamentele, deci le, vom, le voi supune la vot unul după altul, spunând de fiecare dată care este poziția raportorului. Silence, s'il vous plaît. Bien euh, Bineînțeles, dacă, în mod excepțional, autorul vreunui amendament vrea să explice amendamentul său sau dacă raportorul vrea să ia cuvântul, este binevenit să o facă după ce a cerut cuvântul. Deci, votăm raportul uh, domnului Surian, apoi a, a lui, cel al lui Vladimir Mancat, primim cu toții listele de vot. Am lista de vot a PPE-ului, eu cred că o aveți cu toții. Puteți să folosiți și altele. Paragraf 3, l'amendement numero... Alineatul 1, amendamentul numărul 1. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Salvador nu se e împotrivă. Dacă nu, cu unanimitate se adoptă. Deci amendamentul numărul 2 este caduc. Amendamentul numărul 3 a fost retras. La următorul amendament este un compromis al raportorului și uh, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine, este, cine e împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nimeni. Deci, Deci următoarele amendamente sunt cuprinse, cu excepția amendamentului 4 a domnilor Fermi e Balțani, care ar vrea să adauge cuvintele dialog social și. Așa e? Bine. Da, am crezut că și amendamentul meu era cuprins. Dacă așa spune autorul însuși, înseamnă că așa e. Verzi consideră că amendamentul 5 este și el acoperit de amendamentul de compromis. Salvador spune și el că amendamentul său este cuprins în amendamentul de compromis, deci putem să trecem la alineatul 9, amendamentul 7 al domnului Ferm. Ferm. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, este respins. Amendamentul 8 al Iutei. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Abțineri. Nimeni. A, o abținere. Vă mulțumesc în numele Iutei, care n-a putut să fie prezentă azi, pentru că își sărbătorește ziua de naștere în familie. Profitem de această ocazie uh, ca să-i spunem la mulți ani, să-i oferim flori și să-i votăm amendamentul. Alineatul 10, amendamentul 9 al domnului A. Olbricht. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Stânga. Cine este împotrivă? Dreapta. Deci este respins cu aceeași majoritate, deși este un amendament, amendament PPE. Amendamentul 10, nou. A domnilor Fan și Balțani. Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă. Nimeni. A, mă scuzați. Cine se abține este adoptat. Amendamentul 11 a domnilor Fam și Balsani. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 12 a așa autori. Dar este și un amendament oral a domnului Ferm ca să înlocuim, să spunem, Consiliul în loc de statele membre. Da, nimeni nu este pot acest amendament oral, deci cine este pentru amendamentul numărul 12? Mulțumesc, cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, aceloși autor, raportul este pentru. Cine este pentru? Aceeași, împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14, acelorași autori. Deci, raportul este împotrivă acum. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă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 dix neuf bon baissez les mains qui est contre cine este împotrivă Ah, pardon. Il y a un PPE de trop. E un deputat de la PP în plus. Deci rezultatul este 16 la 16. 19 voturi la 16. Serios? Bine, bine. Fie, de data asta. Mie îmi plac mai mult consolele de vot electronice. Deci, asta era pentru amendamentul 14. Se adoptă. Amendamentul 15 a Iutei. Raportorul este pentru. Pentru? Împotrivă? Nimeni? Nu se împot... Abține și se adoptă. Amendamentul 16 este caduc. 17 acum. A doamnei Iegle. Domnul Fern vrea să ia cuvântul. Am o întrebare pentru doamna Iegle, dacă este aici sau altcineva care poate să explice amendamentul, pentru că ea spune că vrea să extindă domeniul de acoperire a acestor măsuri. Asta înseamnă că vrea ca ea vrea ca să, aceste măsuri să se aplice nu numai pentru laptele și fructele furnizate la școli, sau, uh, ci și pentru alte produse. Dacă vrea o creștere numai pentru produsele lactate, dar dacă vrea acești bani și pentru pâine și hamburger, atunci uh, am fi împotriva acestui amendament. Președintele nu are microfon. Domnul Surian in uh, my understanding. Din câte înțeleg eu, e vorba doar de lapte și fructe în școli. Dar formularea este cu exemple, pur și simplu. Într-adevăr, se spune exemplu uh, lapte sau uh, fructe, dar nu se mai spune nimic altceva, deci... Here atunci am putea elimina cuvintele extinde domeniul de aplicare, pentru că pentru mine acest lucru ar însemna extinde la alte produse și să păstrăm doar cuvântul sporește sau crește sau extinde. Doamna Igre nu este prezentă, dar cu acordul raportorului supun votului această propunere de compromis. Deci, înțelegem clar că aceste ă, distribuții de produse alimentare nu va include hamburger de la McDonald's și mai știu eu cine pentru, împotrivă, abțineri. Astfel modificat, amendamentul se adoptă. Domnule Gariga, domnule președinte, Vă rog să, să îi mai numărați o dată pe membrii PPE de aici, pentru că s-a făcut o greșeală. O persoană care a făcut parte din grupul nostru în trecut uh, a fost numărată acum ca făcând parte din grupul nostru, dar nu mai este cazul. Elas! Le cœur de James est resté au PP. Din păcate, dar James a rămas cu sufletul în PP. Bien. Bon. La politique britannique. Politica britanică devine mai complicată decât cea din Italia. Donc ça vaudra pour les votes à venir. Bine, vom ține cont de acest lucru pe viitor la vot. <laughs> În sală se vorbește fără microfon. Acum, am votat, nu, uh, am votat amendamentul 17, deci amendamentul 18, ferm, uh, ca adăugire. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul aliniatul 18, amendamentul 20 al domnului Ferm, adăugire respectând drepturile umane internaționale. Uh, uh, fundamentale raportului pentru, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 19 lui Salvador Gariga, compatibil cu amendamentul 20, deci nu este împotriva drepturilor fundamentale. Raportorul pentru? cine pentru? Împotrivă. Stânga e împotrivă, dar izolată, deci minoritară se adoptă. La aliniatul 20, amendamentul 21, Fem și Balzani. Cer vot pe părți în legă, um, vot separat pentru cuvintele expanded and. Deci votăm mai întâi textul aliniatului 20 fără cuvintele expanded and. Raportorul pentru. cine pentru? Împotrivă minoritate, abțineri, se adoptă. Și acum votăm aceste cuvinte. Expanded and. Cine-i pentru? Împotrivă. Majoritate. Deci eliminăm aceste cuvinte. Amendamentul 22 al domnului Ramasur, compatibil cu amendamentul 21. Cine-i pentru? <laughs> mulțumesc pentru lipsa de entuziasm. Împotrivă? Bun. Atunci îl retrag. <laughs> Dacă așa e, <laughs> îl retrag ca să nu pierd cu această mică majoritate ca să nu se mai spună că e vina, din vina unui membru al PPE care nu mai e în PPE și așa mai departe și în priz și în uh, uh, presă să apară că președintele comisiei nu este susținut și așa mai departe. Acum, uh, amendamentul 23, domnul Ferm. Și eu îmi retrag amendamentul, spune domnul Ferm, în favoarea amendamentului uh, Haug 24. Bun, amendamentul 24 Haug atunci. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru amendamentul 24? Mulțumesc. Vom număra voturile. Cred că e aceeași majoritate ca din auri. Il n'y en a plus que 16. Bon. Qui est contre Împotrivă. 13. 13. 16 la 13. Bun. Se pare că există probleme în delegația italiană. Să se rezolve în intern. Se adoptă. Amendamentul 23, la aliniatul 23, compromisul B al raportorului, cine pentru? Toată lumea este aproape pentru, împotriva. Se adoptă. Aliniatul 23 nou, amendamentul 25. Acoperit însă de compromisul raportorului, nu-i așa, Helga? La fel și pentru amendamentul 26. La fel și 27. La acum, la aliniatul 25, aveți ocazia să uh, vă răscumpărați uh, amendamentul Ramasor, raportorului pentru. cine e pentru? Împotrivă? Cred că dați dovadă de spirit de opoziție împotriva mea personal, dar de data aceasta nu aveți câștig de cauză, spune domnul președinte. Uh, Uh, se adoptă. Amendamentul 29 ferm. Raportorul este împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. O majoritate largă. Uh, dreapta și o parte substanțială din uh, stânga reprezentată de verzi. Se respinge. Amendamentul 30, care trebuie acum votat. Cine-i pentru? Raportorului pentru? Cine-i împotrivă? Verzii. Logic dar sunt minoritari, se adoptă. Și <laughs> autorul se bucură. Um, alineatul 26 nu amendamentul 31, raportorul pentru, cine pentru? Împotrivă, nimeni? Se abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 al domnului Ferm, adăugire, raportorului pentru, cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, Se adoptă. Aliniatul 29. Colegii liberali și democrați au cerut vot pe părți. Raportorul um, a pus un plus uh, pentru ambele părți. Prima parte de la is worried about până la in general. cine e pentru această prima parte? Mulțumesc. Împotrivă. Versi și doamna Verteman, deci majoritatea e pentru, se adoptă. A doua parte de la has decided până la those questions in due time. cine e pentru a doua parte? Potriva. Cred că trebuie să numărăm. Deci, vă rog, cine este pentru a doua parte? Vă rog, nu ezitați, ridicați mâna. Toată lumea n-a ridicat mâna. Și verificăm că nu avem prea multe voturi din partea PP-ului. 17 pentru, împotriva acum. Aceasta a doua parte. 19. Se respinge, deci. Deci prima parte se adoptă, a doua se respinge. Amendamentul domnului Bazani cade oare? Da. Bine. Deci amendamentul 33 cade. Acum, amendamentul 34, Fem și Balzani, cine-i pentru? Împotrivă. Liberalii um, Majoritatea este împotrivă, se respinge. Trecem la votul uh, avizelor comisiilor care cheltuie banii și, conform tradiției, vă propun să votăm în bloc. Acest vot înseamnă că considerăm, ă, acum vorbesc ă, sub controlul raportorului. Deci votăm și acest vot va însemna că am ținut cont de toate avizele celorlalte comisii ale Parlamentului. Le-am examinat amendamentele, am votat toate amendamentele, unele au fost acceptate, altele nu și am ținut cont și de observații, inclusiv în proiectul de rezoluție modificat pe care tocmai l-am votat. Acestea fiind spuse, cine este pentru? Împotrivă? O persoană. Abțineri? Se adoptă, deci. Și acum votul final al rezoluției astfel modificate. Cine-i pentru? Împotrivă? Nimeni nu e împotrivă? Ba da. Domnul Portaș. Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. Felicitări raportorului. Care, va putea... care ne va putea care ne va putea apăra uh, decizia comună la plenară, da, James. Aș dori să pun o întrebare raportorului rezultat al votului cu rezoluțiile. Oare în vot ne-am ocupat de amendamentele privind uh, rezoluția, atitudinea noastră față de revizuire pe care o așteptam de la comisie, pentru că vă amintiți că în audierea pe care am organizat-o s-au uh, exprimat niște puncte de vedere noi uh, de COBU. Dacă va exista o revizuire a perspectivelor financiare și nu știu dacă vreun vot de-al nostru s-a referit la așa ceva. Monsieur le rapporteur. Domnule raportor, vă rog, aveți cuvântul. As a matter of fact, we now, uh... De fapt, uh, am discutat sau ne-am exprimat uh, avizul pentru, avizul, uh, pentru bugetul 2010 și nimic mai mult. So, uh, the review is... Așadar, revizuirea e altă poveste. Pentru că nu e vorba de bugetul pentru anul trecut, ci pentru, e vorba de întreaga perioadă Oui. En fait... Președintele, da. De fapt, această revizuire se va face în cadrul instituțional al Tratatului de la Lisabona. Așadar, probabil va trebui să ne pronunțăm destul de rapid să spunem ce dorim noi o, cu revizuirea aceasta la mijlocul legislaturii și va fi examinat acest uh, subiect la, uh, în cadrul trialogului următor. Și James uh, foarte bine a făcut că ne-a adus aminte de acest subiect și sigur că va trebui să dăm urmare acestor întrebări. Bun, acestea fiind spuse, trecem la proiectul de rezoluție al domnului Manca și aici la fel voi, numi, voi expune amendamentele unul după altul, aveți lista de vot. Și acum, paragraful alineatul 4, amendamentul 2, Fernandez. Raportorul este pentru. cine e pentru? Mulțumesc. cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Majoritate largă se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 3 al raportorului, care sigur că e favorabil. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 6, amendamentul raportorului, numărul 4. cine pentru? Mulțumesc, cine împotriva? Nimeni se adoptă. La alineatul 8A, nou, e un amendament oral al raportorului. A, dispunem de text? Da. Avem acest text, uh, amendamentul oral al raportorului. Toată lumea a putut să-l citească și atunci vă întreb cine e pentru. Împotriva? Nimeni? Abțineri? Nimeni nu se adoptă. Alineatul 13, amendamentul 5 al domnului Fernandez. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. La alineatul 14, amendamentul 6, același autor, raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? 1, o singură persoană, o abținere. Se adoptă. Ajungem la primul compromis, compromisul A. Cine e pentru? Mulțumesc cine împotrivă. Nimeni, abțineri, nimeni. Se adoptă. Și acoperă alineatul 14. Nu, spune președintele. Amendamentul 7. Parce que le paragraphe 14 a déjà été amendé par monsieur. Că alineatul 14 a fost deja modificat. Ne va spune raportorul să ne asigurăm că amendamentul 6 al domnului Fernandes e compatibil cu compromisul A. Așadar, la alineatul 14, nou, amendamentul 7 e caduc amendamentul 8 la alineatul 16. Raportorie pentru. Cine e pentru amendamentul 8 la 16? A, doar PP-ul. Cine e împotriva? Toți ceilalți. Deci uh, ne-ați învins. Domnul Pesual și puțin ați învins pe domnul Fernandes. Respins. Acum la alineatul 20, amendamentul 9 al raportorului. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotriva? o singură persoană, abțineri, se adoptă. Alineatul 22, amendamentul 10 al domnului Fernandes, susținut de raportor. cine pentru? Mulțumesc, cine împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se adoptă. Un subtitlu după alineatul 23, propus de domnul Fernandes, amendamentul numărul 11. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Deci se adoptă. La alineatul 25 avem un vot uh, separat, amendamentul 12 al domnului Fernandez. Prima parte, believes, de la believes și până la legislative work. Raportorul este pentru. Cine pentru? Mulțumesc. Cine împotrivă? Domnul Belder. Mulțumesc. Abțineri? O abținere. Partea a doua, de la acknowledges până la legislative work. Raportorul e pentru. Cine e pentru? On s'est trompé. Nu, ne-am înșelat. Se pare că ne-am înșelat, spune președintele. La lista de vot du PPE. A, nu, eu tocmai mă uitam pe lista de voturi a PPE-ului. M-ați prins cu mâța în sac. Bine, deci raportorul este împotrivă. Așadar, cine e pentru? Deci pe eu e pentru. Cine e împotrivă? Da, văd că sunteți mai numeroși. Așadar, se respinge. Și trecem la alineatul 25, nou. Amendamentul 13 a domnului Fernandes. Nu. Amendment ah, to be voted if second part is adopted. Ba, se votează dacă... Nu, uh, președintele își cere scuze. A căzut acest amendament. Trecem la amendamentul 14 la alineatul 29, nou, a domnului Ferm. Raportul este pentru. Și ridicați mâinile, mulțumesc cine este împotriva, acum nimeni abțineri nu se adoptă. Amendamentul 15. Raportorul pentru. Cine pentru? Salvador ridică timid mâna, dar mă rog. Cine e împotriva acum? Nimeni, abțineri. Deci se adoptă, mulțumesc. Momentul 1 al aceluiași uh, autor, raportului pentru, cine e pentru? Mulțumesc, cine e împotrivă? Nimeni, abțineri. Deci se adoptă. Acum, uh, în același mod, vă propun să luăm act în bloc de toate amendamentele pe care uh, le-am cuprins în acest vot, ca pentru raportul domnului Șurian, mai ales ale Comisiei noastre pentru Comerț, INTA, Comerț Internațional, și Comisia Petiții. Care a fost cuprinsă în această rezoluție. Deci cine este pentru? În bloc. Pentru toate aceste amendamente. Mulțumesc. Cine e pe, cine împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nu. Bine. Și astfel s-a hotărât. Așadar, ajunge acum să votăm rezoluția Manca în ansamblu său cu amendamentele. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Nici o abținere. Mulțumesc. Și cu o largă majoritate am adoptat această, acest proiect și mulțumim, felicităm pe domnul Manca, uh, salutăm uh, prezentul domnului Combendit și uh, regretăm că trebuie să plece așa de repede, dar totdeauna ne face plăcere mm, prezența domniei sale aici și sfaturile domniei sale. Așadar, dragi colegi, ultimul punct de pe ordinea de zi înainte de a pleca în weekend. Le dificil problem... Problema dificilă a achiziție, proiectului de achiziție de către Parlament la inițiativa biroului nostru a clădirii, așa numite TREV 1. TREV 1. De acest subiect am uh, discutat cu coordonatorii și după reuniunea coordonatorilor, ca rezultat aș dori să fac uh, COBU, față de COBU, următoarea propunere și o fac în lipsa raportului nostru desemnat, domnul Bocros, uh, care a muncit mult la acest subiect. Vă amintiți că împreună cu domnia sa am uh, avut un schimb de opinii care privea acest proiect și anume uh, în ziua de luni am avut această discuție, iar acum am uh, raportorul și cu mine și mai mult dintre dumneavoastră am fost în contact cu biroul și cu Alejo Vidal Cuadras, care e vicepreședinte al biroului și se ocupă de politica imobiliară a Parlamentului. Din păcate, domnul Bocros a, nu a putut fi prezent astăzi și mi-a solicitat să-l înlocuiesc și să fiu purtătorul său de cuvânt. A scris de mână o notă adresată mai întâi încă din această dimineață de vreme tuturor raportorilor și apoi la mea tuturor membrilor comisiei uh, noastre, în care recomandă o poziție negativă. Vă reamintesc? Cum stau lucrurile acum, din punct de vedere juridic? De fiecare dată când una din instituții, Parlamentul sau altă instituție, are un proiect imobiliar care presupune cheltuieli importante, Comisia pentru bugete este informată și alege să se sesizeze ca să-și dea avizul sau să nu se sesizeze. Și vă reamintiți că în luna iulie am hotărât să ne sesizăm. Pentru că e vorba de mai multe zeci de mii de euro, până la urmă. Mai apoi, dacă ne sesizăm, regulamentul de ordine interioară, regulamentul financiar la articolul 179 al treilea alineat, ne spune că suntem obligați să ne dăm avizul într-un termen de 15 zile. Inter- dacă interpretăm strict, am cam depășit termenul. Dar avem circunstanțe atenuante, pentru că, de fapt, înscrisesem acest subiect pe ordinea de zi de săptămâna trecută și săptămâna trecută, timp de 3 zile și 3 nopți, am votat toate amendamentele la proiectul de buget. Și vă reamintiți că la sfârșitul celei de-a treia nopți, când am propus să continuăm până când depuizăm ordinea de zi, președintele Lewandowski, cu înțelepciune, exprimând dorința întregii comisii, a propus să ne oprim uh, atunci, pentru că noi ne aflam deja într-o stare de epuizare totală. Deci uh, am cam depășit termenul, după cum spuneam, și vă semnalez acest lucru. Nu e esențial, pentru că, de fapt, uh, cel mai important aici, în, aici nu este aspectul juridic, ci aspectul politic. Și sigur că biroul așteaptă avizul din partea noastră. Problema care se pune pentru noi este că acum suntem obligați să ne dăm avizul și anume cu foarte mare urgență și concret încă de astăzi, pentru că următoarea reuniune e prevăzută doar peste două săptămâni, peste 15 zile și ultima reuniune pentru a da un aviz pozitiv sau negativ să se ia o hotărâre între biroul Parlamentului și uh, vânzătorul a fost stabilită pentru săptămâna viitoare. Birou de mai multe ori a cerut o amânare. Așadar, noi trebuie să dăm un aviz. Raportorul, în nota uh, care își exprimă, în care își exprimă recomandările și pe care ne-a trimis-o, de care ați luat cunoștință, este de părere că nu dispune de informațiile informații suficient de precise pentru a recomanda un aviz pozitiv. Așadar, merge până la a recomanda un aviz negativ. După ce am avut o discuție îndelungată împreună cu coordonatorii, ă, eu vă spun care este poziția raportorului, că sunt purtătorul său de cuvânt, după cum v-am spus, dar în calitate de președinte al comisiei, vă propun o soluție diferită. Și anume, să căutăm o soluție care să permită Comisiei pentru Bugete să dispună de un maxim de garanții în ce privește condițiile uh, necesare pentru a da de verde definitiv, fără a împiedica biroul Parlamentului să-și uh, urmeze negocierile și eventual să le și ducă la bun sfârșit. Și de ce spun asta? Pentru că dacă ne dăm un aviz negativ, ne vom afla în fața unei dileme. Vom fi confruntați cu următoarea dilemă. Din punct de vedere juridic, nu este un aviz obligatoriu pentru birou. Birou poate să nu țină cont de acest aviz. Și asta ar însemna că avizul COBU nu este luat în seamă. Sau, ce aș crede eu mai degrabă, că birou nu va îndrăzni să nu țină cont de părerea noastră. Și pierde el și pierdem și noi o ocazie imobiliară. E o ocazie care Bine, aici eu vorbesc în calitate de avocat al biroului, pentru că această clădire este foarte aproape de cele deja existente, ținând seama că este și o ocazie din punct de vedere bugetar, pentru că în bugetul pe 2009 avem mijloacele pentru a finanța această achiziție. E vorba de un credit asupra statului belgean de 22 de milioane de euro pentru o rambursare a lucrărilor pentru DAL uh, de, partea, de pe partea gării Luxemburg și 8 până la 9 milioane uh, suplimentare credite disponibile în cadrul procedurii bugetare corespunzătoare. Deci avem o ocazie pe piața imobiliară, o ocazie bugetară, ca să spun așa. Iar dacă biroul nu își continuă negocierile, ținând cont de avizul nostru negativ, atunci noi vom fi fost cei care au împiedicat Parlamentul să profite de ocazie. Însă e evident că, chiar dacă încă nu dispunem de suficiente date în ce privește evoluția necesităților în următorii ani, această ne- deci existența necesităților este incontestabilă. Schimbarea statutului parlamentarilor și asistenților, tratatul de la Lisabona, nou element care a apărut de săptămâna trecută, și care conferă Parlamentului noi competențe și pentru care vor, va fi nevoie de noi angajări în domenii în care până acum expertiza Parlamentului nu este suficientă. Și sigur, următoarele extinderi. Și chiar dacă nu vor mai fi prevăzute multe extinderi în următorii ani, va fi Croația și biroul ne spune și nu punem la îndoială acest lucru, Uh, doar pentru Croația vor trebui angajate 25-26 de noi persoane, apoi celelalte state balcanice, într-un viitor mai puțin apropiat, dar oricum, în această ipoteză, COBU ar fi responsabilă pentru a fi stopat căutarea unei ocazii imobiliare, știind că oricum vom avea nevoie de clădiri suplimentare destul de repede. Și există riscul în 2-3 ani, uh, ca, pentru că nu am cumpărat Trev 1 uh, să ni se spună că, iată, soluția aleasă de noi a fost, mai, a fost greșită și costisitoare. Pentru a evita această dilemă cu coordonatorii, ne-am gândit la o soluție puțin diferită și pe care vă voi prezenta făcând o comparație uh, cu un semafor cu trei culori. soluția ar fi să nu uh, dăm unde verde, dar nici uh, roșu, și, uh, semaforul să se afle la culoarea galbenă. Aici intervin interpretări diferite uh, de la țară la țară. Ce înseamnă că, uh, anume când uh, semaforul este la galben? În Europa de Sud, când semaforul e la galben, accelerăm. În Europa de Nord, Uh, trebuie să oprim mașina să punem frână. Acum să vedem uh, după cine se inspiră biroul, după sudul sau nordul Europei. Dar ideea ar fi următoarea. De fapt, am mai fixat o întâlnire care are caracter obligatoriu, unde va trebui să luăm o decizie. Deci, e vorba de viramentul care va fi necesar din punct de vedere bugetar, de juridic, pentru a finanța această operațiune. Creditele sunt disponibile, dar nu sunt liniile bugetare corecte. Deci va trebui făcut un virament care nu va fi posibil decât dacă luăm această hotărâre în câteva săptămâni. Deci, ideea ar fi ca comisia noastră să invite președintele său, reprezentanță, să răspundă președintelui Parlamentului, care uh, a luat legătura cu mine numele biroului, pentru a spune, pentru a-i spune următoarele. Comisia pentru bugete, în virtutea articolului etc., etc., a examinat uh, uh, situația. Comisia nu se opune continuării procedurii. Deci noi nu spunem, nu, nu spunem că avem un aviz pozitiv, nu spunem nici negativ, spunem că ați început aceste negocieri, noi înțelegem că există aici o ocazie și că e responsabilitatea biroului și dumneavoastră trebuie să uh, faceți o evaluare a necesităților și să evaluați și ocaziile care există. Ați început negocierile, noi nu ne opunem continuării negocierilor, Însă vă anunțăm încă de pe acum că atunci când va trebui să examinăm viramentul, acordul nostru, negativ sau pozitiv, va fi subordonat următoarelor condiții. Și aici, în condiții, vom relua elementele care se află în documentul domnului Bocros, adică elemente de apreciere mult mai precise, în ce privește modul de calcul al prețului, o comparație cu prețurile imobiliare care se practică astăzi la Bruxelles, ținând cont, din păcate, în mod economic în general, de criza financiară și imobiliară, avantajele comparate ale soluției cumpărare sau închiriere, ținând cont, de asemenea, de strategia imobiliară pe termen mediu, pe care de mai multe luni vă solicităm, pe care ați promis-o de mai multe luni, deci ni se spune în mod oficios că va fi adoptată la o reuniune următoare a biroului, însă pentru moment nu dispunem de această strategie. De asemenea, avem nevoie de mai multe detalii în ce privește necesitățile și uh, pentru care anume serviciu și câte persoane trebuie angajate, uh, să vedem și calendarul, pentru că există extinderile, Lisabona și așa mai departe, și în ce măsură personalul suplimentar presupune într-adevăr o nouă clădire. Sau am putea mai bine, utiliza mai bine clădirile pe care le avem deja. Eh, tocmai eh, eh, cineva a spus aici că nu sunt corect utilizate aceste clădiri de care dispunem. Și o altă condiție pe care ar trebui să o reamintim, și anume, cu ocazia examinării bugetului pentru 2010, și prin intermediul mai ales a rezoluției pe care tocmai am adoptat-o în ce privește propunerea domnului Manca și care probabil va fi adoptată în plenară peste 15 zile, am formulat un număr de propuneri sau de cereri în ce privește sporirea mijloacelor care se află la dispoziția membrilor și a grupurilor și că avem nevoie să știm precis cum anume biroul va da curs acestor cereri pe care le-am făcut. Tratatul la Lisabona face din noi niște uh, legiuitori pe drept cuvânt și trebuie să avem uh, și mijloacele să ne exercităm uh, cu adevărat funcția de legiuitor, ceea ce până acum nu se întâmplă. Birou consideră că um, satisfacerea nevoilor uh, imobiliare e, priorit- e prioritară, poate, dar trebuie să fim siguri că asta nu se face în mod direct sau indirect în detrimentul uh, satisfacerii uh, necesităților membrilor Parlamentului. Este un document care trebuie elaborat și domnul Ferm, pe drept cuvânt, a spus că trebuie să fie formulat foarte clar, pentru ca să fie clar pentru birou, care poate să-și, că poate continua negocierile, dar că noi ne rezervăm posibilitatea unei judecăți finale în momentul în care biroul va fi răspuns tuturor solicitărilor perfect normale și legitime pe care i le-a făcut. Așadar, asta ar fi ideea. Uh, plecând de la ideea asta, am discutat cu coordonatorii și asta este uh, luarea de decizie. Dacă COBU acceptă acest lucru, această poziție, atunci pe această bază voi pregăti un proiect de scrisoare de răspuns către președintele Parlamentului, pe care sigur o voi supune atenției coordonatorilor și apoi o voi trimite după ce voi fi obținut acordul coordonatorilor. Așa, două persoane au cerut cuvântul, domnul Ferb și doamna Dino. Încep cu domnul Ferb. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați dat o Ați făcut un rezumat uh, foarte bun a discuției din uh, reuniunea coordonatorilor. Dar vreau să fac câteva observații pentru că am, făcut, am purtat deja o discuție în grupul nostru. Nu e numai o chestiune ce ține de treburile interne ale Parlamentului sau uh, de relațiile dintre Comisia noastră și Biroul Parlamentului trebuie să ne gândim și la alte aspecte, ca de exemplu faptul că aici am folosit banii contribuabililor europeni. Și cu atât mai mult trebuie să ne gândim la asta în momentul de față. Ar trebui să ne gândim la strategia imobiliară pe termen lung înainte să luăm o hotărâre. Situația este foarte diferită acum față de ce s-a întâmplat acum câțiva ani când am hotărât să ducem această politică de cumpărare în loc de închiriere. Ori acum uh, prețurile au scăzut foarte mult și ar exista alte opțiuni pe care ar trebui să le analizăm înainte de a hotărâ să uh, achiziționăm această clădire. Există uh, membri din grupul nostru care ar prefera să spună stop, să folosească culoarea roșie a semaforului decât pe cea galbenă. Trebuie să fie foarte clar pentru birou că dacă nu primim uh, răspunsul satisfăcătoare la toate întrebările noastre și la toate uh, uh, ezitările noastre, atunci Comisia uh, COBU va spune nu. Noi nu vom accepta să fim obiectul unui șantaj sau să fim uh, o ci unui, um, unui proces unde nu există decât o singură cale de ieșire. Dacă nu primim răspunsul satisfăcătoare, noi vom vota nu la acest transfer bugetar. Altfel, acceptăm uh, să folosim această poziție de mijloc cu la galbenă a semaforului. Da, doamna Dura, acum. Domnule președinte, pentru mine situația este un pic uh, de, de multiplicarea personalității. Sunt uh, membră și a biroului și a comisiei bugetare și credeți-mă că la birou am discutat împreună cu colegul Vidal Coadras foarte mult despre strategia imobiliară și de faptul că am privilegiat această politică de cumpărare a sediilor noastre. Și eu cred că propunerea coordonatorilor este în sensul cel bun. Eu sunt mai degrabă din sud, chiar dacă sunt uh, belgeancă și pentru mine interpretarea ar fi în sensul țărilor din sud, deci, dar înțeleg și ce spun ceilalți colegi. Cred că colegul Vidal Quadras ar vrea să vină în fața noastră să ne explice întreaga strategie, toate aspectele legate de criză, de uh, gestionarea ecologică a clădirilor, unde se uh, pot face și economii atunci când suntem proprietarul unei clădiri și putem să gestionăm în mod inteligent um, consumul de energie, este deja un lucru bun. De aceea e foarte important să fii proprietar și să poți să pui la punct o politică ecologică. Deci înțeleg că unii doresc să uh, ni se facă o expunere clară a nevoilor noastre, deși mi se pare destul de evident, pentru că atunci când fiecare are doi sau trei asistenți acreditați, își dă seama că uh, nu dispune de uh, un spațiu enorm pentru um, a oferi un cadru de lucru a acestor colaboratori. Deci e clar că nevoile există și ele vor crește după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ori această clădire în plus este foarte aproape de aici, este ușor accesibilă, prețul de cumpărare este în, în gama de prețuri practicată acum pe piață și ținem cont și de scăderile prețurilor care au, s-au înregistrat în ultima perioadă. Dar eu cred că dacă punem toate cărțile pe masă, vă vom convinge că uh, biroul nu um, acționează în grabă și că această decizie este rezultatul unei uh, reflexii de termen nu. Mulțumesc. Doamna vicepreședinte, domnul Haglut. Mulțumesc, domnule președinte. Abordez poziția președintelui care își dorește găsirea unei poziții flexibile, dar ca și antevorbitorul meu vreau să spun că există un număr mare de întrebări la care n-am obținut un răspuns și din punctul meu de vedere aș fi mai de cor cu lumina roșie a semaforului decât cea galbenă și în niciun caz cu lumina verde. Vreau să vă reamintesc că suntem într-o situație economică foarte dificilă și trebuie să explicăm contribuabilului de ce folosim atât de mulți bani pentru a cumpăra o nouă clădire când, de fapt, nici nu folosim uh, la întregul lor potențial clădirile deja existente. Știu că s-a mai dorit achiziționarea de clădiri în vecinătatea Parlamentului și înainte și știu că biroul are ultimul cuvânt dar dacă nu primim răspunsul satisfăcătoare, noi vom spune nu. Și nu accept ideea că nu avem decât o singură alternativă, o singură soluție, că acum suntem oarecum în fața faptului împlinit pentru că negocierile au ajuns într-un punct unde nu se mai, face, nu se mai poate face altceva. Mulțumesc, domnul Gaier, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă invidiez această capacitate de a prezenta diferitele evoluții. Eu vin din nord-vestul Germaniei și ai, în regiunea mea se vorbește pe șleau. Dacă există nevoi de spațiu suplimentar, E clar că uh, trebuie să luăm uh, decizii, dar atunci când vrei să mănânci un șnițel, ai să te duci să-ți cumperi un porc întreg. Așa trebuie să facem și cu politica imobiliară. La fiecare extindere uh, s-au creat în jur de 124 de posturi noi ori, nu știu dacă biroul a ținut cont de acest lucru de fiecare dată sau dacă ține cont de noile nevoi care vor apare după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. De asemenea, știu că în cartierul european uh, uh, există 30% de clădiri care nu sunt ocupate sau foarte puțin ocupate, deci nu um, suntem deloc într-o situație în care riscăm să nu avem ce spații să achiziționăm. Aici există această oportunitate pe care ne oferă statul belgian cu o um, chirie pe o perioadă de 99 de ani și cu opțiunea de a putea cumpăra dar prețul cerut este mult peste prețurile practicate pe piață. Și toate rapoartele în ce privește evoluția prețurilor la imobiliare ne arată că acestea scad. Și atunci nu văd de ce să ne grăbim, pentru că teoretic atunci când aceste nevoi uh, vor fi concrete și stringente, vom putea să cumpărăm uh, un imobil la un, un preț mai mic de cel, decât cel actual. Deci pentru mine această lumină uh, galbenă e abia de se aprinde, pentru că eu cred că mai degrabă ar trebui să spunem stop. biroul spune că totuși poate putem să continuăm negocierile. Eu să nu am rezerve pentru că ar trebui să putem să explicăm asta contribuabilului. Je vous remercie, euh, Vă mulțumesc, Salvador. Deocamdată nu e nimic de, explic, de explicat nimănui, pentru că luăm doar o decizie intermediară <coughs> mi se am impresia că scrisoarea de acord al Comisiei uh, de Bugete față de birou, care trebuie trimisă biroului, reprezintă un acord între transparența necesară și urgența cu care biroul ne cere să acționăm. Nu trebuie să uităm urgența pentru că nu avem uh, posibilitatea de a respinge sau de a adopta o decizia finală. Antevorbitorul meu are dreptate. Nu cumpărăm tocmai uh, o clădire pentru că, conform legii belgiene, e vorba de o concesiune pe 99 de ani lucru care ar putea avea un impact asupra costului final al uh, achiziției. Dar dăm biroului posibilitatea să continue negocierile și apoi decizia finală uh, va depinde de respectarea acestor condiții pe care le menționăm în scrisoare. Deci, putem considera că nu facem nimic rău și amânăm decizia finală, care este de natură financiară. Comisia pentru bugete trebuie să spună da sau nu în ceea ce privește acest uh, transfer, dar noi legăm această decizie de îndeplinirea acestor condiții. Deci cred că procedăm bine și mă bucur Uh, și iau cu inima ușoară această decizie de astăzi. Je vous remercie. Monsieur Man... Mulțumesc. Domnul Manca are cuvântul. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja vyslovil svoj obdiv tej formulácii, ktorú ste predložili. Mulțumesc, domnule președinte. Toți cei care au vorbit uh, au uh, descris situația ca fiind se pare că e o problemă de microfon al vorbitorului, îmi scuzați. <laughs> Yes. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som a ja vyslovil svoj obdiv. Mulțumesc. Eh, o iau de la capăt, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru modul în care ne-ați, ex- ne explicat această propunere Uh, și pentru faptul că ați dat uh, această imagine a um, semaforului galben și probabil că propunerea dumneavoastră va avea câștig de cauză. Unii doresc să se cumpere această clădire, alții au rezerve. Dar uh, important e că trimitem un mesaj clar celor care conduc această negociere. Dacă spunem că există și alte alternative, Uh, vom obține condiții mai bune pentru această achiziție. Deci, după negocieri suplimentare, deci e nevoie de negocieri suplimentare și ce trebuie să, ne trans, să ni se transmită calculele, precum și motivele acestei achiziții, să știm și uh, dacă nu există alternative și de aceea prețul este atât de mare. Am multă experiență am cumpărat zeci de clădiri în uh, postul meu din trecut și întotdeauna am spus, uh, în negociere am spus că am și alte posibilități, alte alternative și de aceea am reușit uh, să obțin prețuri avantajoase. Așa trebuie să facem și de data asta. Greș, Bel... Mulțumesc, domnul Grech și apoi domnul Belder și apoi sugerez să trecem la vot. Domnul Bech, mulțumesc. Eu Uh, vin din, uh, din sudul extrem al continentului, dar asta nu înseamnă că uh, nu sunt înțelept. Acum trei ani am avut aceeași discuție și s-a căzut de acord în această comisie și am introdus în rezoluție faptul că trebuie să avem o strategie multianuală în ceea ce privește achiziția de clădiri. Și în fiecare an am spus acest lucru, dar uh, n-am, reu- n-am reușit să avem, să votăm această strategie. Deci sper că până la sfârșitul anului vom avea această strategie, pentru că altfel noi ca Comisie pentru Bugete pierdem mult din prerogativele noastre și nu suntem luați suficient în serios. Și cred că pentru a face, a cheltui banii cum trebuie, avem nevoie de astfel de rezoluție. Vă mulțumesc. Aveți absolută dreptate. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Adineori, la ședința coordonatorilor, am spus ce aveam de spus. Aș vrea să adaug un lucru. Uh, în uh, țările de jos, mașinile se opresc uh, când semaforul e galben. Merci. Mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, opinie um, atât de clară și rapidă. Ana. Am o întrebare legată de procedură. Cred că înțelegem foarte bine soluția pe care o propuneți, să votăm astăzi uh, semaforul galben, dar poate înainte să trimiteți scrisoare ne-ați putea o trimite nouă ca să putem să facem observații la aceasta. Bineînțeles, rapid aceste observații, dar... Bine. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru discuție discuție care ne permite să abordăm lucrurile um, pe fond și discuție care arată că membrii, și membrii, toți membrii Comisiei pentru Buget au același sentiment pe care l-au avut și uh, coordonatorii adineauri dorim ca Parlamentul să aibă mijloacele necesare pentru a funcționa bine și, pe de altă parte, avem răspundere, o răspundere în fața contribuabililor, contribuabililor, alegătorilor noștri. Trebuie să le arătăm că gestionăm bine resursele foarte limitate ale Uniunii Europene. În același timp, să nu uităm faptul că toate parlamentele naționale au și ele o politică imobiliară ambițioasă. și strategia de a încerca să cumpere clădiri din apropierea clădirilor parlamentelor este o strategie des folosită. Nici în nordul, nici în sudul, nici în vestul, nici în estul Europei nu există, cred, parlamente naționale care pot să ne dea lecții în acest sens. Spun pentru a răspunde domnului Haglund că, așa cum spune Salvador, vom fi judecați peste 5 ani și eu nu aș vrea ca peste 5 ani să mă aflu în situația în care mi se va spune, având în vedere că la Comisia pentru Buget nu ați privit decât termen, pe termen, lucrurile pe termen scurt, Parlamentul European care avea o oportunitate foarte bună să cumpere o clădire foarte aproape de el, a trebuit să cumpere până la urmă o clădire mult mai departe, la celălalt capăt al Bruselului. Deci nu noi 88 de persoane în Comisia pentru Buget negociem uh, cu uh, proprietarul acestei clădiri. Noi nu avem responsabilitatea de a purta aceste negocieri și acest lucru e un lucru bun pentru finanțele Uniunii Europene. Dacă biroul sau vicepreședintele comandat din partea biroului sau secretarul general um, comandat din partea biroului negociază. Noi nu facem decât să fixăm cadrul acestor negocieri. Și deci, dacă sunteți de acord, și voi supune această propunere votului, dacă sunteți de acord, vom uh, accepta propunerea coordonatorilor și anume voi trimite o scrisoare pe care înainte o voi trimite tuturor coordonatorilor și coordonatorii hotărăsc dacă o trimit altor persoane din grup. Dar chiar de astăzi vom pregăti această scrisoare și pentru a răspunde dorințelor dumneavoastră, pe care domnul Ferm și domnul Guier, care au precizat elemente asupra cărora au dorit să insistăm, <coughs> calitatea ecologică a clădirii și așa mai departe. Deci condiții pe care să le menționăm, o scrisoare în care nu ne dăm astăzi avizul pozitiv, și nici negativ. Lăsăm procedura să continue, dar amintim că regretăm faptul că nu am primit detaliile de care avea raportorul nevoie. Amintim, așa cum a spus domnul Grech, că de trei ani de zile am cerut biroului o strategie multianuală în, în domeniul uh, achizițiilor de clădiri și în aceste condiții ne rezervăm decizia în legătură cu um, suma respectivă și ea va fi luată în funcție de modul în care biroul va răspunde la întrebările noastre și, bineînțeles, punem, să pun în scrisoare lista acestor întrebări să nu uităm um, schimbările de pe piața uh, imobiliară din cauza crizei, adică achiziții care aveau un sens înainte de criză mai au astăzi același sens, nu trebuie refăcute calculele și așa mai departe? Oare nu e azi mai interesant uh, să închiriem decât să cumpărăm? De asemenea, care sunt nevoile reale pe termen scurt, mediu și lung? și modul în care biroul va ține cont de dorințele exprimate de noi în rezoluția domnului Manca mai ales. Deci, vă propun să procedăm astfel, știind că voi elabora un proiect de scrisoare pe această bază, proiect pe care îl voi supune coordonatorilor și voi semna scrisoarea numai după ce voi primi acordul coordonatorilor. Acum votăm această propunere de compromis. cine pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Domnul Belder și domnul Lozovici. Cine se abține? Domnul Gair. Deci majoritatea este pentru, vă mulțumesc și acum voi face tot ce va fi necesar pentru a vă mărita încrederea am uh, prevăzut să lucrăm până la ora 6 jumătate, dar văd că sunteți nerăbdători, așa că suspend ședința. Vă mulțumesc. Bun. Pas plus qu'à écrire.